Good afternoon, colleagues. I think we can make a start because, as usual, Monday is always a difficult day. Bună ziua, dragi uh, colegi. Luna e o zi complicată. Avem o uh, ordine de zi încărcată. Am uh, două schimbări propuse la ordinea de zi. Vă rog să ascultați. O, una este o schimbare foarte importantă. Mâine la ora 3, în loc să discutăm Uh, avizul DV pentru Comisia uh, FEM. O să avem o discuție despre asistența umanitară în Siria. Am văzut uh, ce se întâmplă în Siria, asediu din Aleppo. Guvernele încearcă să ajungă la poporul sirian cu ajutoare și Comisia ne va spune ce au făcut, care sunt obstacolele în Aleppo. Deci mâine la ora 3. Având în vedere ce s-a întâmplat, când, a întâmplat în uh, Haiti, o să discutăm uh, și ajutorul umanitar uh, pentru Haiti. Vă rog asistenții prezenți aici să transmită mesajul membrilor. Apoi, punctul 10. Vrem să amânăm votul pentru accesul la medicamente punctul 10 uh, pentru avem, să avem timp să îl uh, pregătim mai bine. Sunteți de acord cu aceste schimbări? Mulțumesc! Bun, anunțurile uh, președintei. Câteva uh, anunțuri. În primul rând, mâine dimineață o să reamintesc colegilor că la ora 10 avem voturile la ora 9. La 10 o să mergem în Comisia AFET unde avem două uh, puncte comune cu uh, AFET, uh, evenimentul Tineretului European, să vorbim cu tinerii despre criza politică, iar al doilea punct, dezbaterea comună privind rolul acțiunii externe al Uniunii Europene în ceea ce privește uh, refugiații și migranții, după care la 11.30 avem votul uh, privind premiul Saharov. Deci o să mergem la 2Q2 mâine dimineață la ședința comună cu AFET. Apoi, miercuri, la, de la 9 la 10.30, o dezbatere comună cu uh, Comisia DROA, uh, situația din Etiopia. O să discutăm situația din Etiopia de la 9 la 10 și jumătate miercuri. În uh, ziua de miercuri după amiază avem o ședință comună la ora 3 cu uh, Comisia Envi și DV Uh, e vorba de uh, ziua alimentației. Deci, miercuri de la 3 la 4. Apoi, în același timp, membrii DEVE au fost uh, invitați la Comisia INTA, unde are loc o audiere între ora 3 și 5 uh, privind uh, fauna uh, sălbatică. Apoi, uh, joi dimineață, uh, Comisia de Control Bugetar va prezenta un uh, raport special al Curții de Conturi în ceea ce privește asistența umanitară. Deci, câteva dezbateri importante cu alte comisii să reamintiți uh, colegilor aceste schimbări. În ceea ce privește votul privind uh, premiul Saharov, uh, va fi un vot secret la 11.30, sala 2Q2. Grupurile politice trebuie să comunice până asta seară la ora 6 numele membrilor um, DEVE care participă la vot. Numai aceia care au fost denumiți vor putea să participe la votul secret. Așa încât vă rog să transmiteți uh, informațiile secretariatului până la ora 6 în această seară. Întrebări și dacă sunt în legătură cu anunțurile făcute? Nu? Trecem la punctul 3, aprobarea proceselor verbale a reuniunilor din 2021, 30 iunie și 11-12 iulie. Se găsesc în dosarele dumneavoastră. Dacă aveți rămași de făcut, vă rog să anunțați secretariatul. Dacă până la sfârșitul ședinței nu sunt observații, sunt considerate a fi adoptate. Punctul 4 Același lucru se aplică și pentru adoptarea deciziilor și recomandărilor coordonatorilor uh, din 7 uh, septembrie până la sfârșitul uh, ședinței, dacă nu sunt comentarii, sunt considerate a fi aprobate. Trecem la punctul 5, anunțuri făcute de Comisia Europeană. Nu știu dacă Comisia are uh, remarci. Vă rog, puncte? Nu? Nimic până acum. Bun, mulțumesc. Deci câștigăm uh, timp și trecem la punctul 6, monitorizarea implementării obiectivelor de dezvoltare durabilă, rolul revoluției datelor. Cu ceva timp în urmă, după ce am fost la New York și uh, coordonatorii au cerut pregătirea unui uh, studiu atunci care să monitorizeze uh, implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Au fost stabiliți o serie de indicatori, o serie de obiective, guvernele trebuie să raporteze și vrem să ne asigurăm că aceste obiective de dezvoltare durabilă nu sunt simple cuvinte, ci sunt și aplicate. De aceea am cerut uh, um, Departamentului de uh, Studii să uh, comande un astfel de Uh, studiu. Îl avem în fața noastră. Este vorba de un studiu realizat de cercetător principal la Institutul Danes pentru Studii Internaționale și îl avem pe domnul Webster în, pre, în uh, mijlocul nostru care ne va prezenta acest studiu. Mulțumesc, bună ziua! Așa cum s-a explicat, uh, Um, uh, Institutul Danez pentru Studii Internaționale a uh, primit această sarcină de a vedea cum au fost implementate obiectivele de dezvoltare durabilă, mai ales având în vedere raportul cu uh, revoluția datelor. Apoi trebuie să dăm recomandări în legătură cum uh, Uniunea Europeană poate să contribuie pentru progresul uh, acestei implementări. Am uh, pregătit uh, studiul uh, eu și Helemank Ramborg, uh, care din păcate nu a putut să fie prezentă aici, având alte angajamente, însă o să fac tot ce se poate pentru a acoperi și partea de care s-a ocupat ea. Dacă aveți raportul în fața dumneavoastră, o să vedeți că este unul complex, dens, cu foarte multe detalii, însă abordarea generală a fost să vedem monitorizarea obiectivelor de dezvoltare uh, durabilă ca o fereastră de oportunități pentru Uniunea Europeană și această comisie de a uh, contribui la uh, promovarea acestor obiective. Am încercat să înmagazinăm experiența, lecțiile învățate, provocările, forma datelor și de acolo să identificăm zone chere care ar putea să fie zone prioritare pentru Uniunea Europeană. Uh, și pe care noi să le analizați și uh, în care să ne angajăm. Nu o să intru în detalii, am 10 sau 15 minute la dispoziție. Am uh, vrut să vedem care este stadiul colectării datelor în întreaga lume, în special în țările în curs de dezvoltare, provocările generale, aceste provocări sunt conceptuale, cum definim venitul, inegalitatea, bogăția, sărăcia, sunt uh, niște decalaje de date, milioanele lipsă de care tot am auzit, de, am auzit abordările metodologice care sunt diferite de la țară la țară, în ceea ce crește culegerea în aceleași domenii, aceleași sectoare, apoi evidențierea diversității care există și profunzimea uh, până la care pot uh, să fie defalcate datele. Pentru a începe, sunt patru tipuri de date pe care uh, trebuie să le cunoașteți. Uh, datele de recensământ, date, rezultate din studii, uh, date administrative și date geospațiale. Majoritatea datelor se bazează pe uh, recensăminte și studii. Uh, deseori uh, recensământele nu sunt ținute periodic. În Myanmar, de pildă, uh, un astfel de recensământ care a avut loc mult mai târziu decât cel anterior a dezvăluit un decalaj de 10 milioane în minus în ceea ce privește populația acelei țări. Deci trebuie să Uh, să dea informații uh, mai detaliate în legătură cu recensămintele și ce se întâmplă la nivel subnațional. Um, în Danemarca nu există recensământ, totul este colectat în permanent ca dată, deci datele administrative sunt uh, foarte bine colectate în legătură cu serviciile sociale, serviciile de producție, agricultură și așa mai departe. Și datele geospațiale Aici uh, ajungem în domeniul revoluției uh, datelor. Uh, studiile care se fac țin cont și de datele pe satelit și datele rezultate din studii. Este important să înțelegem aceste diferite categorii de date, pentru că unul dintre domeniile cheie de intervenție este dacă urmărim cele mai bune date calitativ, sau dacă avem în vedere uh, un termen uh, cât mai scurt, să luăm datele disponibile și să le îmbunătățim. Deci în raport încercăm să vedem toate acestea, să vedem ce ne oferă, uh, cum sunt luate individual sau în diferite combinații cu datele geospațiale. Apoi capacitatea de a colecta aceste date. Și dacă analizăm, este o hartă destul de primitivă, dar uh, este o hartă totuși pe care o găsiți uh, la pagina 11. Este bazată pe datele băncii uh, mondiale, capacitatea de a colecta date în momentul de față. Pentru o mare parte din Africa, această capacitate este foarte scăzută. O să ne reîntâlnim acest lucru în recomandarea făcută. Apoi, tranziția de la obiectivele de dezvoltare a mileniumului la uh, obiective de dezvoltare durabilă și este un punct uh, pe care îl evidențiem în raport. Trecem de la 8 la 17 obiective și de la 60 uh, la 130 de uh, indicatori. Deci este o extindere foarte semnificativă. Sunt multe învățăminte pe care le putem trage din obiectivele de dezvoltare ale mileniului ODM și multe experiențe pe care le putem uh, prelua, mai ales în sectorul social, uh, sănătate, educație, apoi în ceea ce privește sărăcia. Dar există alte sectoare în obiectivele de dezvoltare durabilă, ODD, în ceea ce privește producția, resursele naturale, uh, Uh, mediul, um, creșterea economică. Și aici avem decalaje de date, lacune de date uh, semnificative. Nu e vorba numai de țările cu venituri uh, scăzute, ci și în țări cu venituri medii și în unele țări cu venituri mari pentru că ODD-ul acoperă o gamă mult mai largă de obiective și de indicatori dar nu este uh, vorba numai de această gamă largă uh, de um, ODD-uri, uh, ci și profunzimea până la care se merge. ODM-urile se bazau pe um, um, partea generală. Uh, ODD-urile intră în uh, detalii um, grupuri, uh, localități, etnic, caracterul etnic și apoi are loc o evaluare internă a progresului, ceea ce reprezintă un element nou atunci când vorbim de ODD-uri în comparație cu ODM-uri. Capacitatea de a colecta acest tip de date este, în general, destul de redusă pentru a vedea, de pildă, dacă sau nu anumite localități din zonele muntoase din Nepal uh, realizează același uh, tip de progres ca în Valea Kathmandu. O altă diferență notabilă este faptul că obiectivele de dezvoltare durabile sunt globale. Nu e vorba numai de țările în curs de dezvoltare. Obiectivele de dezvoltare ale mileniului ODM sunt văzute ca uh, țări în curs de dezvoltare care sunt susținute de țările dezvoltate prin sisteme internaționale pentru a le ajuta să își monitorizeze progresul. Deci, um, ODD-urile se aplică tuturor țărilor, așa cum am spus. Avem o cifră la pagina 90 figura 4 sau cifra 4 este foarte clar, se arată care este stadiul în ceea ce privește uh, colectarea datelor privind indicatorii. Și ceea ce se arată în esență aici este că într-o situație ideală toate aceste linii ar fi verzi, ar fi date adecvate pentru fiecare uh, indicator din uh, cadrul ODD-ului. Însă pentru majoritatea, aceste date nu sunt uh, disponibile, nu au fost încă uh, colectate și ne întoarcem la o discuție în legătură cu trei uh, posibilități. Dacă datele sunt sau niveluri, datele sunt puternice, medii sau slabe mai mult de făcut, nu numai în țările cu venituri scăzute, ci și în celelalte, înainte de a avea datele pentru a lucra cu indicatorii care au fost conveniți. Am uh, scris despre revoluția datelor și potențialul acesteia uh, în ceea ce privește volumul mare de date. Acum se poate îmbunătăți uh, forma datelor să aibă loc uh, un recensământ periodic care să culeagă datele uh, mai repede, uh, să se culeagă datele nu neapărat pe hârtie, ci electronic. Deci există avantaje pe care le discutăm. Deci o mai bună culegere a datelor, o analiză îmbunătățită, o bază mai solidă pentru elaborarea de politici și monitorizare, uh, potențial sporit de combinarea diferitelor tipuri de date. Însă, din nou, este nevoie de un nou cadru pentru standardizare și o gestionare pe plan local a acestor date. Și acest lucru nu există. Cadru pentru uh, protejarea persoanelor uh, din abuzarea datelor, uh, un cadru care să prevină prevină denaturarea datelor. Deci sunt foarte multe elemente pe care trebuie să le avem uh, în vedere. E nevoie și de uh, o conlucrare mai aprofundată cu sectorul uh, privat, care este foarte avansat în uh, culegerea datelor mari, uh, colaborează mai bine cu organizațiile de statistică pe plan național. Studiul uh, analizează și provocarea invizibilității, milioanele lipsă. De pildă, am vorbit de uh, Nepal. Datele au fost culese pentru prima oară în 1990. Uh, până atunci, uh, acest lucru a fost imposibil, nu a putut fi întreprins. Uh, la fel și în uh, Africa uh, de Est, în Myanmar, în Etiopia, în Valea Lomo, unde există înregistrări foarte inadecvate ale populației. Apoi, studiul analizează și problema responsabilității și analizăm voința politică conștient și subconștient, cultura administrativă uh, uh, este destul de reticentă la utilizarea datelor, pentru că acest lucru deschide calea unei, unui nou tip de răspundere, de responsabilitate. Însă responsabilitatea în ceea ce privește datele este o, uh, o zonă foarte uh, disputată, care încetinește uh, progresul pentru realizarea cadrului de monitorizare a obiectivelor de dezvoltare uh, durabilă. Sunt șase domenii unde uh, sunt avantaje comparative și unde ne putem uh, angaja în susținerea, în special în ceea ce privește țările în curs de dezvoltare cu partenerii noștri de acolo, uh, dar uh, și uh, mai mult decât atât. Uh, dezagregarea datelor este un domeniu. Capacitatea de a monitoriza aceste date în țări și nu numai între țări. Ce înseamnă asta pentru femei, de pildă, pentru grupuri etnice, uh, Uh, grupuri pe baza condițiilor economice, astfel încât să avem o imagine mai nuanțată a modului în care se realizează uh, ODD-ul. Apoi, uh, în ce privește succesiunea, secvența acestor date, și acest lucru se face în două modalități. Uh, trecând uh, de la date de recensământ și uh, studii către date administrative. Trebuie să ne gândim ce se poate realiza pe termen scurt și ceea ce se poate realiza pe termen lung. Trebuie să identificăm această succesiune pentru a vedea cum putem să avansăm pe această linie. Apoi, posibilitatea de avea o succesiune a investițiilor. Nu toate obiectivele de dezvoltare durabilă pot fi realizate în același ritm. Deci trebuie să vedem unde trebuie să susținem capacitatea pe plan național de a elabora statistici în domenii cheie, zonele unde se pot uh, obține cele mai semnificative realizări. De asemenea, posibilitatea contribuție noastră de a monitoriza fluxurile financiare globale. Pentru că asistența um, um, pentru dezvoltare uh, nu uh, este uh, realizată în același fel. De aceea este foarte important uh, să avem astfel de date, să existe un flux de informații De asemenea, uh, arătăm care este uh, riscul uh, acestui prăpastii digitale Uh, sigur că informația digitală se uh, propagă mult mai repede pentru unii decât pentru alții și este riscul ca unii să rămână în urmă, mai ales în ceea ce privește domeniul uh, responsabilității, cum sunt folosite fondurile, cum sunt criteriile educației afectate de către investiții și așa mai departe. Apoi, posibilitatea de a îmbolti uh, mecanismele de uh, revizuire prin uh, încurajarea unei participări în renoirea acestor, revizuirea acestor mecanisme la nivel european. De asemenea, importanța drepturilor uh, omului pe baza gestionării datelor, caracterul, respectarea caracterului personal. Toate acestea trebuie înglobate în uh, sistemul de colectare uh, a datelor. Facem și o serie de recomandări în legătură cu principalele probleme pe care le-am identificat în cadrul studiului. Mulțumesc foarte mult, dar am discutat foarte mult despre nevoia de a avea date agregate. Problema de gen este una importantă, pentru că, evident, nu vrem să lăsăm pe nimeni în urmă și vrem să măsurăm uh, și acest uh, factor, pentru că și acesta duce la inegalități între țări. Într-adevăr, ne-ați dat niște informații foarte utile și vă mulțumim. Prima înscriere la cuvânt este din partea lui Heidi Hatula. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc pentru acest studiu foarte interesant, care sper că va ajuta la punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare a mileniului în Europa și studierea acestuia în comisia noastră. Ne-ați putea spune ceva despre utilizarea datelor în perioada de punere în aplicare, din momentul în care s-au negociat uh, obiectivele de dezvoltare durabilă? Pentru că, din câte știu eu, uh, a fost cea mai lungă etapă de consultări a Națiunilor Unite. Și cred că ar putea exista anumite repercursiuni în privința punerii în aplicare a acestor obiective de dezvoltare durabilă. Și care este perspectiva dumneavoastră în ceea ce privește utilizarea noilor date? Apoi, Cred că esența punerii în aplicare, miezul acestora, se regăsește nu doar în um, obiectivele și indicatorii înșiși și în subținte, ci și în modul în care instituțiile uh, conlucrează o punerea în aplicare. Ne-ați putea spune mai mult în privința sfaturilor pe care le-ați putea da instituțiilor pentru o activitate mai uh, completă, care ar duce astfel și la rezultate mai bune și modul în care noile date ar putea fi folosite. Încă o dată, punerea în aplicare este evident uh, vitală și modul de utilizare a noilor date. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Webster. Vă dau cuvântul. Mulțumesc. Nu v-am auzit prea bine, dar cred că am priceput cele două întrebări. Aș putea țipa, spune doamna Hatula. Nu, nu. Ați vorbit despre etapa de consultări extrem de lungă și amplă și cum ne putem îndrepta către perioada de punere în aplicare, dacă am înțeles eu bine. O, păi aceasta este o întrebare foarte importantă și foarte stufoasă în același timp. Cred că am putea face o serie de sugestii, de fapt facem deja o serie de sugestii prin documentul însuși. Dar dincolo de acesta, cred că va trebui înainte de toate să se identifice obiectivele realiste pe termen uh, scurt, mediu și lung. Și asta în multe țări. Ar fi tare bine și poate așa răspund oarecum și la a doua întrebare a dumneavoastră, deci ar fi tare bine dacă mai multe ministere s-ar strânge la oaltă împreună cu Institutele Naționale de Statistică și împreună cu organizațiile societății civile într-o abordare mult mai exhaustivă în ceea ce privește colectarea de date și să se strângă date complementare. Astfel s-ar atrage și sectorul privat în această discuție. Pe termen scurt însă, eu aș crede că ar fi destul de nerealist să credem că s-ar putea pune în practică. Cred că mai degrabă, pe termen lung, ar trebui să sporim eficacitatea și eficiența datelor uh, care au fost deja colectate. Spre exemplu, spre exemplu, în ceea ce privește serviciile sociale, educație, îngrijiri de sănătate și așa mai departe. Și apoi să ne concentrăm pe anumite sectoare cheie, de unde, din păcate, avem mult prea puține date. E vorba despre mediu, poate despre creștere economică, uh, folosirea terenurilor, resurse naturale. Asta mai degrabă decât să încercăm să preluăm toți indicatorii și toate cele 17 obiective de dezvoltare durabilă. Mă refer uh, în speță la um, țările în curs de dezvoltare. Cred că trebuie să se consolideze cele făcute până acum și să uh, uh, concentrarea să se facă pe două, trei domenii, acelea în care datele sunt cele mai deficitare. Cred că astfel s-ar lansa atât posibilitatea capacit- ă, la dezvoltării acestor capacități la ă, nivelul țărilor, ă, parteneriatelor la nivel național și sporirii asistenței pentru dezvoltare pusă de, la dispoziție de către statele membre și Comisia Europeană. Eu cred că așa s-ar putea ajunge la schimbarea uh, dorită. Noi am pus uh, perspectiva pe termen lung este până în 2019. Nu cred că v-am răspuns întru totul la întrebare, pentru că încă o dată întrebarea dumneavoastră a fost una foarte amplă. Știu că avem reprezentanți și ai Comisiei Europene în sală, cărora le voi da cuvântul. Uh, nu știu, poate Comisia n-ar putea spune uh, cum își coordonează statisticienii sau dacă avem pe cineva de la Eurostat în sală să vedem uh, cum se întâmplă aceste lucruri la nivel european poate să știm și dacă uh, DEFCO are anumite planuri pentru sprijinirea țărilor în curs de dezvoltare într-o colectarea datelor și în ceea ce privește lacunele de date și așa mai departe. Norbert Noiz are cuvântul acum. Ja, <clears throat> vielen Dank, Herr äh, Webster. Mulțumim, domnule Webster. Ihr Vortrag hat äh, nochmal deutlich gemacht. Prezentarea dumneavoastră a dovedit încă o dată că colectarea datelor este relativ limitată. Este o problemă cu care trebuie să ne confruntăm. Spuneați că există date puternice, date mai slabe de asemenea, dar cu toate acestea, datele existente ar trebui să fie suficiente pentru a dovedi într-o manieră cât se poate de clară rezultatele obținute în ceea ce privește accesul la apă potabilă sau educație. Cred că, în practică, datele și exactitatea datelor în sine nu este chiar importantă. Importante sunt tendințele și pe baza tendințelor cred că putem Uh, să ne asigurăm că obiectivele sunt atinse sau nu. Eu cred că uh, Parlamentul European trebuie să se gândească la maniera în care poate utiliza datele și la maniera în care poate evalua ce se obține sau nu uh, pe parcursul unui an. Și în acest context, consider că Comisia noastră pentru dezvoltare trebuie să fie în prim, prim plan, dar nu de una singură. Uh, Uh, spre exemplu, dacă se vorbește despre regiuni la nivel european, atunci cred că și Comisia uh, pentru dezvoltare regională trebuie să fie implicată. Dacă e vorba despre dezechilibrele de gen, atunci consideră că și uh, Comisia pentru Femei uh, Uh, trebuie să fie implicată. Dacă se vorbește despre problemele de mediu, atunci Comisia ENVI trebuie să fie implicată și cred că tocmai asta nu s-a înțeles încă la, nivel, uh, la nivelul Parlamentului European. În continuare, se consideră că Comisia pentru Dezvoltare este singura Uh, competentă pe fond. În trecut, uh, când venea vorba despre obiectivele mileniului, da, uh, noi eram responsabili. Acum obiectivele de dezvoltare durabilă sunt mult mai complexe și tocmai de aceea cred că mai multe comisii ale Parlamentului European trebuie să fie implicate. Um, Mulțumesc. Poate aș putea și eu să pun o întrebare. Există lacune de, informa- de informații, de date și uh, aceasta reiese și din anumite grafice din uh, document. Cât timp, în cât timp credeți că vor fi putea strânse acestea? Pentru că ar putea, pe de altă parte, exista și uh, pericolul de a încerca să strângem toate datele și să aștep- așteptăm ca acestea să fie strânse înainte de a lansa uh, efectiv punerea în aplicare a, a obiectivelor de dezvoltare durabilă. cât de posibil este ca aceste date să fie efectiv colectate. Domnule Weber, vă dau acum cuvântul, după care voi da cuvântul Comisiei. Cred că uh, problema despre care vorbiți dumneavoastră este una foarte importantă, și anume standardizarea. Cu alte cuvinte, în anumite domenii de colectare a datelor, există un acord în privința naturii conceptuale a chestiunilor măsurate și în privința metodologiei de colectare și de măsurare. Această activitate este desfășurată de grupul consultativ uh, independent. În martie se poate vedea că mai mulți dintre indicatori se aflau la două treimi. Cu alte cuvinte, nu exista un acord clar în privința metodologiei folosite și în, folos- în privința datelor. În septembrie, grupul uh, consultativ al experților din cadrul ONU au revizuit din nou indicatorii și reiese că există acum un acord mai amplu în, ce, în privința indicatorilor și în privința datelor care ar trebui să îi compună pe aceștia. Deci uh, unii merg către uh, prima categorie. În privința sărăciei, modalitățile de utilizare a acestor date sunt atât de diferite și modalitățile diferite pot duce la rezultate atât de diferite și de recomandări politice diferite, încât nu credem că acest lucru va putea fi făcut uh, cum trebuie de la un an la altul. Nu, activitatea în acest domeniu va trebui să fie destul de uh, sporită E, e vorba despre uh, date voluntare. Ideea este de a um, strânge guvernele la oaltă pentru a sprijini o abordare standardizată prin strategiile naționale, statistice și de colectarea datelor. Și cred că așa vă răspund și dumneavoastră cât de cât la întrebare. Uh, răspunsul este destul de mult. Nu vreau să fiu pesimist, dar eu cred că până în 2030 nu vom reuși. Pe de altă parte însă, eu cred că vom fi uh, făcut uh, progrese mari în privința strângerii de date sistematizate. Trebuie să ne îndepărtăm de la abordarea de tip uh, siloz în privința datelor către uh, responsabilitatea acestora. Da, sunt de acord cu dumneavoastră. Poate provocările legate de monitorizare și de strângerea datelor în privința uh, obiectivelor de dezvoltare durabilă uh, depășesc strict țările în curs de dezvoltare e de multe ori vorba despre chestiuni legate uh, locale uh, în ceea ce privește resursele naturale, gestionarea acestora, mediu, uh, chestiuni comerciale și așa mai departe. Trebuie să încetăm cu această politică de însilozare, să spun așa, în care fiecare chestiune este izolată de celelalte. Calitatea și potențialul de a provoca schimbare vor avea de câștigat, din punctul meu de vedere, dacă ne îndepărtăm de la această abordare de tip însilozare. Mulțumesc. Alte întrebări văd că nu sunt, dar voi da cuvântul comisiei. Doamna Panciuc? E cineva de la Eurostat? Nu. Nu vreau să vă scot la rampă neapărat, dar ne puteți da câteva informații suplimentare în privința forumului din iulie și primului raport? Nu știu dacă uh, este în domeniul dumneavoastră de competență, dar uh, forumul din iulie a dus și la primul raport al guvernelor și ne-ar fi binevenite informații suplimentare. Da, vă mulțumesc. Da, uh, președinta și membrii din sală se plâng de calitatea tehnică a microfoanelor. Da, v-aș rug, dacă vă puneți uh, pe canalul 0, veți uh, asculta sala. Nu știu, o să încerc să vorbesc mai tare. Vă mulțumesc tuturor, lucrez la un DEVCO și lucrez pe marginea datelor și indicatorilor. În ceea ce privește revoluția datelor, v-aș putea uh, prezenta câteva elemente în, cea, în privința ceea ce facem noi la DEVCO și la Comisie în general. Mențin uh, legătura cu cei de la Eurostat, care din păcate nu au putut veni astăzi aici. Dacă doriți un plus de informații, uh, vi le voi putea pune la dispoziție ulterior prin scris. În ceea ce privește datele, Comisia Europeană și DEVCO privesc cu foarte mare atenție această chestiune. Um, Tot în negocierile pentru 2030 avem un um, grup de lucru deschis pe mai multe teme, inclusiv pe monitorizare și strângerea datelor nu e vorba doar despre strângerea datelor, ci mai ales despre date uh, importante de calitate și defalcate. În 2030, la uh, agenda Addis Abeba și uh, reflectăm deja la Um, activitatea în curs în ceea ce privește consensul. Deci, din punct de vedere politic, aceste lucruri se regăsesc foarte clar. Împreună cu Eurostat urmărim activitatea pe măsurare și monitorizare. Am lansat un grup în 2013 și uh, grupul uh, interagenții, care a fost creat anul trecut. În ceea ce privește indicatorii, și legăturile interinstituționale și o mai bună coordonare, vă pot spune că ne coordonăm cu Eurostat, deci toate serviciile Comisiei, însă și cu statele membre. Facem totul uh, în mod coordonat, încercăm să nu uh, lucrăm în, prin această abordare a însilozării, cum spuneați dumneavoastră, încercăm să uh, coordonăm activitatea și cu ONU în ceea ce privește indicatorii, știm tot ce s-a făcut acum în privința pilonilor. Știm că datele provin din septembrie, cum spunea și domnul uh, profesor, agenția custozilor este importantă de asemenea pentru a rezolva această problemă a um, lacunelor de strângere a datelor dar trebuie să se implice și statele uh, membre și uh, institutele naționale de statistică. Problema cu um, uh, obiectivele de dezvoltare ale mileniului tocmai de aici provenea de la nivel național și de la institutele naționale de statistică. Mult prea adesea datele erau diferite când erau raportate de țară față de datele raportate de agențiile ONU. Deci asta este unul dintre învățămintele cele mai importante pe care le-am tras și din provocările cele mai mari în ceea ce privește indicatorii uh, și revoluția datelor în ceea ce privește obiectivele de dezvoltare ale mileniului. În ceea ce privește mesajele politice care se regăsesc din, în raport, suntem de acord. Datele administrative sunt foarte importante. Uh, Uh, de asemenea, statisticile vitale sunt foarte importante pentru țările în curs de dezvoltare. În fiecare an, uh, circa 50 de milioane de copii se nasc fără a fi raportați. Este vorba despre una dintre uh, ariile de statistică în care s-ar putea înregistra foarte mari progrese. Deci datele administrative sunt foarte importante, apoi și sursele, izvoarele sunt foarte importante. ODD-urile sunt acoperite, însă mediul uh, și economia mai puțin, deci trebuie într-adevăr consolidate sectoarele din care provin datele. Suntem de acord că revoluția datelor pentru big data la nivel european, Eurostat va putea da informații mai multe, uh, dar big data este folosit din ce în ce mai mult și noi ne încurajăm partenerii să profite de oportunitățile pe care le big data le pune la uh, dispoziție, dar există probleme legate de uh, viața privată, de datele cu caracter personal și așa mai departe, care trebuie rezolvate. Institutele Naționale de Statistică sunt foarte importante în acest domeniu. Noi încurajăm parteneriatele cu acestea, însă și parteneriatele cu uh, sectorul privat. Uh, dar această conlucrare trebuie să se desfășoare sub uh, semnul respectului reciproc. Aceasta este poziția DEVCO. În ceea ce privește metodologiile, iarăși aici avem un domeniu foarte important. Trebuie ca metodologiile să fie conciliate între țări. Câteodată s-au folosit metodologii diferite în ceea ce privește uh, Uh, ODM-urile la nivel european și la nivelul Națiunilor Unite. Noi am sprijinit uh, capacitatea statistică a țărilor în, a țărilor în curs de dezvoltare. Uh, avem programe dedicate acestei activități Uh, câteodată în cadrul altor proiecte, câteodată în cadrul unor proiecte de sine statatoare. În, uh, spre exemplu, avem un uh, program în desfășurare cu Uniunea Europeană, Uniunea Africană și Institutul African de Statistică în valoare de 7 milioane de euro. Această activitate este desfășurată și în parteneriat cu Eurostat. În ceea ce privește dezagregarea datelor, defalcarea acestora, uh, lucrăm cu uh, diferite agenții și ne bucurăm că s-a um, creat grupul uh, separat în martie care analizează tocmai aceste date și defalcarea acestora. Într-adevăr, și noi vrem ca uh, acel obiectiv de a nu lăsa pe nimeni în urmă din Agenda 2030 să fie respectat. Vă mulțumesc! Mulțumesc, iată un răspuns foarte complex la întrebare. Mai vreți să mai adăugați ceva, domnule profesor? Nu, vreau doar să spun că mi-a plăcut să aud câte ceva despre toți acești pași uh, Aș mai adăuga însă o dimensiune. Da, suntem de acord cu uh, întărirea capacității naționale, dar una dintre marile provocări este trecerea la guvernele locale, la nivelul uh, subnațional. Și noastră vă refereați la activitatea de înregistrare a populației. Da, este o activitate esențială. Din păcate, există state în care genul acesta de înregistrări uh, sunt sporadice, nu se, folosesc, nu se folosesc uh, tehnologiile uh, moderne, de asemenea nu se alocă genului acestuia de activități suficiente resurse și după aceea relația dintre guvernele locale și cele naționale este foarte, foarte slabă în unele state, în special cele cu venit venituri mici. Dar uh, recomandările dumneavoastră, da, iată, îmi dau seama, merg mână în mână cu ale noastre, prin urmare sunt într totul de acord cu dumneavoastră. Mulțumim, uh, da, pare un subiect uh, arid, acesta al statisticilor, dar subiectul acesta este absolut esențial Mă bucur foarte mult uh, să aud uh, despre sprijinul pe care îl acordați Uniunii Africane. În uh, noiembrie vre- vreau să vă spun că îl vom avea alături de noi pe raportorul ONU, responsabil pentru punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă. Am discutat deja cu el, ne-a spus câte ceva despre munca sa și l-am asigurat că vom monitoriza activitatea pe care o, o va întreprindere. Mulțumesc comisiei și, bineînțeles, mulțumesc, uh, îi mulțumesc profesorului Webster. Okay, we can move on now then to item 7, which is the annual report of... Trecem la punctul 7. Este vorba despre uh, raportul anual cu privire la activitățile BEI. În aprilie s-au modificat uh, regulile de procedură ale Parlamentului, conform, căruia, conform cărora, de fapt conform uh, regulii 54, Comisia Econ și Comisia Buget au dreptul de a crea un raport anual cu privire la activitățile BEI. Econ și buget se vor succeda în formularea acestui raport, dar bineînțeles tema aceasta este importantă și pentru noi. Toți cei dintre dumneavoastră care v-ați Uh, deplasat în statele partener, v-ați uh, dat seama deja că BEI devine din ce în ce mai uh, activă în statele în curs de dezvoltare. Și de asemenea, BEI va avea un rol foarte important în planul de investiții externe despre care am auzit cu toții. Și îi dau cuvântul invitatului nostru. Mulțumesc! raportorului, îmi cer scuze. Mulțumesc, doamna președinte. Îmi pare rău că data trecută, când trebuia să prezint acest raport, n-am fost eu prezent. Dar astăzi uh, vreau să vă prezint uh, documentul meu. În documentul meu spun clar că BEI devine din ce în ce mai uh, importantă pe plan extern. Import, sunt importate toate aceste granturi pe care le acordăm pentru diferite proiecte din state în curs de dezvoltare, proiecte care ajută la eradicarea sărăciei, la dezvoltarea mm, mediului de afaceri, la uh, integrarea regională, etc. Există trei puncte importante sau trei critici pe care le aduc activităților BEI în raportul meu și aceste critici uh, aș vrea să le detaliez în cele ce urmează. În primul și în primul rând, microcreditele. Raportul BEI spune clar că microcreditele sunt foarte eficiente uh, în activitatea BEI. Microcreditele duc la păstrarea locurilor de muncă și la sprijinirea femeilor, uh, la sprijinirea IMM-urilor, etc. Dar microcreditele uh, sunt limitate până la urmă la regiunea ACP și reprezintă o parte puțin importantă din activitatea uh, BEI. Eu cer în raportul meu uh, tocmai acordarea mai multor microcredite și sume pentru acestea uh, și nu doar pentru statele ACP, ci și pentru alte regiuni. După aceea uh, avem acest cadru de măsurare a rezultatelor. Foarte bun în sine, dar din păcate cadrul este oarecum limitat pentru ex extinderea acestui cadru, eu cer uh, o uh, evaluare ex post a unor proiecte finanțate, o evaluare a acestora de către niște experți independenți. Această comparație ar trebui după aceea să fie prezentată, bineînțeles, Parlamentului European. Consider de asemenea că uh, evaluările proiectelor trebuie să fie mult mai uh, complexe pe viitor. Trebuie să se prezintă nu doar informații cu privire la, dat, la locurile de muncă păstrate, ci și uh, trebuie să primim informații cu privire la locurile de muncă create. Asta cer eu un uh, raport. Uh, de asemenea, în raportul meu regret faptul că raportul uh, BEI nu menționează deloc uh, uh, date cu privire la împrumuturile neperformante, neperformante pe care le-a acordat și, de asemenea, nu dă niciun fel de date cu privire la mânările de plată și părți, pierderile super, suferite. Mulțumim, Norbert. Și mai apoi doamna Hautala. Mulțumesc. În numele domnului Frunzulică, Vă spun uh, că grupul nostru este foarte încântat de posibilitatea de a lucra cu dumneavoastră în ceea ce privește îmbunătățirea activităților BEI și a creditelor acordate de către BEI în uh, statele în curs de dezvoltare. BEI trebuie să își îmbunătățească uh, transparența și să vină cu proiecte cu un impact cât mai larg cu putință. Mandatul uh, BEI este uh, unul care vizează statele ACP în uh, general, dar în noul context, mandatul BEI a fost extins și se referă de asemenea la Um, transformarea în realitate a obiectivelor de dezvoltare durabilă. Și tocmai de aceea, iată, aceste ODD-uri trebuie să fie uh, la baza tuturor pașilor întreprinși de către BEI. Această bază completată de transparență și, bineînțeles, de uh, criteriile legate de respectarea drepturilor omului trebuie să fie garantate în activitățile BEI. BEI trebuie să se asigure de asemenea că toate investițiile făcute sunt durabile și favorizează toate regiunile fără niciun fel de discriminare. Ne dorim de asemenea ca Uh, investițiile BEI uh, să fie mai uh, axate pe protecția mediului înconjurător, cum de altfel banca și-a, de fapt aceasta fiind o responsabilitate asumată de către, de către bancă. Criteriile de eligibilitate trebuie, de asemenea, să fie incluse în absolut toate în toate operațiunile BEI în afara Europei. E important să ne asigurăm că fondurile europene nu sunt investite în entități din state terțe care nu respectă uh, standardele de transparență internațională. Suntem de acord cu Comisia Europeană în Uh, când aceasta spună că BEI trebuie să meargă mai departe decât cerințele actuale de transparență. Asta pentru a garanta o competiție și concurență uh, echitabilă. Și pentru acestea cerem BEI să își uh, îmbunătățească activitățile pornind de la recomandările Comisiei Europene. Mulțumim uh, pentru această intervenție. Heidi. Mulțumesc. Și eu sunt uh, recunoscătoare pentru acest proiect de aviz al domnului Luche. Sunt de acord uh, și cu multe dintre cele spuse de către Norbert în numele colegului Frunzulică dar aș vrea și eu să adaug uh, câte ceva. Consider că trebuie să cooperăm strâns cu Banca Europeană de Investiții. De ce? Pentru că aceasta va avea un rol uh, din ce în ce mai mare în uh, planul de investiții externe pe care îl vom discuta în săptămâna aceasta. Trebuie să ne asigurăm că BEI este într-adevăr capabilă să pună în aplicare și să financeze proiecte de calitate, proiecte care să aibă într-adevăr un impact din punct de vedere al dezvoltării. Asta înseamnă că BEI uh, trebuie să devină și mai transparentă decât este în momentul de față. Sunt uh, conștientă de faptul că BEI a lucrat mult la uh, îmbunătățirea criteriilor uh, sociale, de mediu, etc. Mm, sunt conștientă de aceste eforturi, dar aș vrea date suplimentare. De asemenea, sunt informată că BEI dezvoltă în momentul de față o, o strategie privind genul. Uh, iar uh, domnul Luche spunea și el în raportul său că prin microfinanțare BEI a uh, creat uh, sau a contribuit la crearea de locuri de muncă pentru femei chiar mai mult decât pentru bărbați, Lucrul care este deosebit de important, dat fiind dat fiind dezechilibru de gen din mai toate statele cu care BEI colaborează. Și încă câte ceva. Ar uh, fi bine să aflăm dacă BEI este dispusă să nu mai financeze uh, proiectele care uh, ar putea genera un nivel înalt de poluare uh, Lucrul acesta, dezangajarea aceasta ar fi foarte importantă, date fiind uh, angajamentele asumate de Uniunea Europeană la Paris. După aceea, uh, e important să aflăm care este atitudinea BEI cu privire la frauda fiscală și politicile fiscale. Deci, iată, sunt multe aspecte care uh, trebuie să fie discus, discutate și cred că cu ajutorul raportului noastră vom reuși să obținem acest dialog. Mulțumim! Îmi pare rău, poate dacă vorbesc mai tare, nu știu dacă tehnicienii nu ar putea totuși să facă ceva, poate că ar putea ridica uh, îmbunătăți sonorul microfoanelor. Nu mai știu ce vreau să vă spun. Da, vreau să vă spun că am putea invita bei aici, în sânul comisiei noastre. Știu că BEI uh, s-a schimbat în momentul de față. Reprezentanții BEI uh, participă la întâlnirile informale ale Consiliului. De ce? Pentru că banca este implicată în toate aceste planuri uh, externe. Sper că ne vom întâlni și noi cu reprezentanții BEI, pentru că genul acesta de dialog este important. Nu mai există alte e mai bine acum, nu-i așa? Se aude mai bine? Da, mulțumim mult. Deci nu mai există alți, uh, inter... uh, alți colegi care doresc să intervină, dar uh, avem pe cineva de la DG Finanțe și DG DEFCO. Vă dau cuvântul, domnule Siavos. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim uh, Parlamentului pentru raport. E o chestiune care privește mai mult uh, beiul. Noi susținem, subscriem la cele spuse în raport, în special în ceea ce privește accentul care trebuie uh, pus astfel încât să lucrăm mai bine pentru a facilita uh, îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare uh, durabilă și pentru a extinde în mare măsură acțiunile pentru atenuarea sărăciei. Nu aș vrea să adaug uh, mai mult. Desigur, vreau să spun și despre rolul semnificativ uh, al Beiului în uh, îndeplinirea planului european de investiții pe care îl vom discuta mai târziu. Vă rog, nu am numele dumneavoastră, poate puteți să vă prezentați. Sunt Amadeo Rizzo de la ECFIN, unitatea 1. Comentariile noastre sunt uh, asemănătoare, deci nu avem nimic în plus de spus. Heidi, vrei să mai spui ceva? Da, ar fi util dacă am avea răspuns la întrebările care au fost adresate. Care este rolul BEI în utilizarea acestor uh, agenți intermediari Uh, financiar și apoi uh, rolul uh, politicii de garantare a BEI. Da, cred că discuția are loc în cadrul Consiliului chiar acum. Se cere ca BEI-ul să își scadă activitățile cu aceste instituții financiare intermediare, mai ales în chestiuni fiscale, uh, Vom discuta în continuare și ar fi bine ca după discuțiile cu Consiliul uh, uh, vom avea răspunsurile la toate aceste întrebări și vi le, vi le vom comunica. Poate că după aceste discuții putem să dăm un răspuns. Uh, dar politica de garantare, de garanții, știți ce este? Da, dar nu cred că sunt uh, persoana potrivită pentru a da un astfel de răspuns. Când uh, discutăm acest plan de investiții externe, cred că putem să adresăm aceste întrebări, pentru că sunt întrebări importante. și să sperăm că vor uh, veni să ne răspundă persoanele care se ocupă direct de asta. Domnule Luca, vreți să mai adăugați ceva? Nu, doamnă. Bun, mulțumesc. O să vă dau un termen de depunere a amendamentelor. Termenul pentru depunerea amendamentelor 11 octombrie, adică mâine, la ora 12. Votul va avea loc pe 8 noiembrie în comisie. Deci avem un răspuns, răstim foarte scurt, nu știu dacă poate fi prelungit. Nu, nu, nu, pentru că trebuie să dăm acest aviz. Deci mâine, la ora 12, trebuie să avem amendamentele. Mulțumesc, domnule Luche, mulțumesc colegilor pentru uh, dezbateri accesul la energie a țărilor în curs de dezvoltare. Avem o, un oaspete. Vrem să începem uh, acest uh, punct. Din păcate nu este aici, așa încât o să întrerupem până la 16.45. Știu că nu vă mulțumește, dar o să avem uh, timp uh, să bem o cafea. Deci, suspendăm uh, ședința până la 16.45. Thank you.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

One, I mean, you've got to have, with any technology... Trebuie să existe implicarea uh, comunității pentru uh, inițiative de jos în sus sau trebuie înlăturate inițiativele care nu au rezultate. În ceea ce privește partea finanța, uh, financiară pentru uh, gospodării, uh, pentru întreprinzători, uh, Uh, solvabilitatea uh, a fost întotdeauna un factor important. Un uh, element care a schimbat jocul a fost acest principiu. Plătește pe măsură ce desfășor, ce face acel lucru, mai ales pentru accesul la energia solară pentru gospodării. La asta trebuie să ne gândim, cum să folosim aceste surse de energie. Cei care pot să devină micro-întreprinzători ă, trebuie să primească credite cu un serviciu al datoriei redus, nu credite cu dobândă mare. În ceea ce privește tehnologia, trebuie să aibă încredere în tehnologie, Uneori oamenii au trăit experiențe negative cu produse contrafăcute sau de calitate uh, proastă. Deci e nevoie de standarde, un punct uh, foarte important pentru autoritățile de reglementare și pentru uh, factorii decizionali. De multe ori, uh, astfel de sate au rămas uh, fără suport tehnic, un element care este crucial. Uh, oamenii trebuie să încerce să învețe cum să-și uh, întrețină uh, tehnologia, trebuie să beneficieze de numere de telefon unde pot apela pentru a beneficia de asistență tehnică. Uh, au nevoie de piese de uh, schimb, trebuie să aibă acces facil la astfel de piese de schimb să-și repare propriile echipamente. Uh, acesta este unul dintre motivele pentru care unele proiecte au eșuat și deci există o soluție simplă. Apoi, uh, întreprinzătorii au nevoie de construcție de capacități pentru desfășurarea uh, planurilor lor. Trebuie să găsească sursele cele mai bune uh, de venit și posibilitatea de a avea acces la credite. Deci, important este să lucrezi cu întreprinzătorii, să ajungi la niveluri înalte de putere și uh, de venit. Uh, construcția de capacități este esențială, însă ceea ce este esențial este integrarea serviciilor. Sănătate, apă uh, curată, educație, asigurarea de sinergii și maximalizarea beneficiilor. În felul acesta se poate ajunge la o dezvoltare durabilă. Vreau să vă mulțumesc pentru posibilitatea de a mă adresa dumneavoastră aici. Aștept uh, dezbatele și dacă vă interesează acest uh, concept de sate inteligente, am lăsat uh, câteva pliante secretariatului. Mulțumesc pentru acest exemplu viu ce se întâmplă cu uh, astfel de inițiative. Avem câteva uh, broșuri uh, care vă oferă informații de context. Paul Rubich are cuvântul. Ja, zuerst möchte ich mich äh, recht herzlich bedanken. Mai întâi de toate vreau să vă mulțumesc din suflet Cred că această prezentare cu privire la satele inteligente ne-a arătat clar care este calea de urmat. Cred că propunerile dumneavoastră sunt deosebit de valoroase pentru noi. Dacă vedem ce se întâmplă în cazul în care accentele sunt corect puse. Ne dăm seama de asemenea că fără energie electrică, electro- uh, electrică, dezvoltarea nu este posibilă. Energia electrică este, nevo- uh, este necesară pentru uh, sistemul de sănătate, pentru securitatea femeilor, de asemenea, dacă ne gândim la satele uh, în care, sau zonele în care noaptea durează mult, ne dăm seama cât de importantă este energia electrică pentru cei care se educă sau încearcă să învețe, etc. Deci e clar că e nevoie de acces la energie ele- electrică, în special în zonele rurale și în regiunile izolate. E nevoie de crearea de infrastructuri regionale și e nevoie de asemenea de astfel de structuri de, uh, locale de generare uh, a energiei electrice. De genul acesta de infrastructuri au nevoie satele, satele izolate în special. Dar pentru ca astfel de proiecte să fie puse în aplicare, e nevoie, bineînțeles, de finanțare. Și uh, în cursul proiectelor, odată ce acestea sunt uh, puse în aplicare, e nevoie și de uh, de mentenanță. Mentenanța nu trebuie să fie lăsată la o parte. Iată, există o grămadă de concepte, de aspecte care trebuie să fie luate în considerare în cazul în care acest, aceste proiecte ies să fie încununate de succes. De asemenea, în tabelele dumneavoastră vorbiți despre uh, Uh, întreprinderile familiale care ar putea fi uh, create, susținute pentru ca ele să se ocupe mai apoi de mentenanță și de toate celelalte aspecte care țin de buna funcționare a rețelelor de generare a energiei uh, electrice. Um, Bineînțeles, există deja investiții în domeniu, investiții făcute de marile companii. Din păcate, acestea se concentrează în special asupra uh, marilor aglomerații urbane. Uh, iar iată, ne revine nouă misiunea de a sprijini uh, micile companii, uh, micile întreprinderi uh, care la fața locului încearcă să, schimbă, să schimbe cel și cum anume le putem sprijini, investind în ele, investind în formare, colaborând cu o serie de parteneri internaționali, precum UNICEF, etc. Uh, și cu aceste parteneriate am putea într-adevăr pune pe picioare curs, cursul de formare pentru mentenanță. Vă felicit încă o dată pentru prezentarea dumneavoastră și pentru uh, faptul că ați pus până la urmă punctul pe I. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnul Noiser! Mulțumesc încă o dată pentru această prezentare. Am simțit uh, cât de entuziasmată sunteți de acest subiect. Și, într-adevăr, subiectul acesta poate ajuta la dezvoltarea cooperării pentru dezvoltare. În 2012, Parlamentul European a creat uh, un raport pe tema accesului la energie electrică în statele în curs de dezvoltare. Obiectivele noastre erau următoarele. Vroiam să ne concentrăm cu politica noastră europeană pe proiecte mici, uh, regionale, uh, proiecte care vizau uh, energia regenerabilă. Colegul meu spunea că marile companii se concentrează pe marile aglomerații urbane. eu cred că noi putem face mult mai multe, în special în zonele izolate, în care nu există niciun fel de acces la energie. Putem schimba ceva. O politică încurunată de succes în domeniul acesta ar contracara urbanizarea forțată cu care ne confruntăm în momentul de față. Vedem că uh, capitalele uh, devin din ce în ce mai mari Ah, iar uh, oamenii care n-au niciun fel de perspective, din, de perspectivă, din păcate, se îndreaptă spre orașele mari, precum Lagos, etc., cu o politică solidă în ceea ce privește accesul la energie electrică, putem schimba această tendință. Important este ca energia să fie regenerabilă, zic eu. Uh, Africa și alte state în curs de dezvoltare au uh, resurse enorme în ceea ce privește energia solară, eoliană, uh, etc. Uh, resursele de genul acesta sunt mult mai importante în statele în curs de dezvoltare, mult mai importante decât în statele europene. În cadrul obiectivelor mileniului, accesul la energie nu era neapărat un uh, punct esențial, dar iată lucrurile s-au schimbat acum cu obiectivele de dezvoltare durabilă. Uh, este un punct important. Uh, tocmai am discutat despre datele pe care le putem obține pentru a evalua punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare a de dezvoltare durabilă. Trebuie să folosim aceste, acești indicatori, aceste date. De ce? Pentru că în ceea ce privește obiectivul de dezvoltare 7, e important să ne asigurăm că toate proiectele sunt încununate de succes, pentru că doar astfel putem să ne asigurăm că micile uh, sate izolate nu sunt uh, complet rupte de realitate odată cu căderea serii. Uh, și pentru femei, bineînțeles, accesul la energie electrică este esențial și mă gândesc la securitatea lor. Deci există o grămadă de argumente în favoarea uh, acestui obiectiv. Și la nivel mondial mai există o serie de inițiative, Ban Ki-moon prin Energy for All, uh, a creionat o cale de urmat până în 2020. Acum noi împreună cu Comisia Europeană trebuie să venim cu o strategie care să continue toate cele demarate de comisarul Pibalks în ultimii doi ani ai mandatului său. Eu cred că comisia noastră ar trebui de asemenea să obțină informații uh, mai solide cu privire la reușitele obținute prin uh, inițiativele uh, Uniunii Europene până în momentul de față. Și vreau să vă mai dau un exemplu pe care le-am trăit eu până la urmă. Am vizitat două sate din Chetia, uh, sate cu o populație de o mie de locuitori. Ambele sate erau alimentate cu energie electrică datorită unei uh, turbine instalate de un ONG cu șapte ani în urmă. Într-un uh, sat, energia aceasta electrică a fost automat îmbrățișată și uh, statul respectiv uh, a cerut chiar instalarea unei a doua turbine generatoare. Celălalt sat, uh, în schimb, a mers mai departe Uh, și anume a preluat inițiativa, uh, locuitorii au strâns bani și au achiziționat ei înșiși un al doilea generator. Deci, iată, uh, Iată ce se poate întâmpla până la urmă prin intermediul acestor proiecte. Comisia noastră trebuie să fie angajată și pe viitor în acest domeniu și, bineînțeles, e necesar și, necesar și angajamentul puternic din partea Comisiei Europene. Mulțumim mult! Elena Fioca. Mulțumesc! Eleni Fiocarus. Mulțumesc. Pentru noi, europenii, i-aș spune domnului Noize, nimic nu e mai impresionant uh, decât uh, a vedea cerul african de noapte atunci îți dai seama cât de multe stele sunt pe cer. Dar uh, localnicii poate se bucură mai puțin de acest lucru. Țineam să o felicit pe invitata noastră pentru ideile revoluționare pe care le-a prezentat astăzi. Uh, și mai ales pentru acea idee a chioșcului energetic uh, um, care s-a creat în unele sate. Am lucrat de curând într-un proiect pilot din Ruanda care viza construirea unor mici centrale electrice cu, pe bază de energie solară Uh, de fapt, uh, termocentrale pe, uh, pe bază de energie eoliană, prin care se foloseau elemente din grafit. Ori acest tip de energie putea fi apoi folosit timp de 24 de ore și nu doar în timpul zilei. Există 10 astfel de inițiative pe continentul african Cred că e foarte important să uh, lărgim paleta acțiunilor noastre, astfel încât uh, chiar să reușim să atingem uh, obiectivul de dezvoltare durabilă numărul 7. Acum, în ceea ce privește furnizarea de energie electrică pentru um, zonele izolate, um, Gândiți-vă ce s-ar putea face în Africa, având în vedere că deocamdată din uh, potențial nu se folosește decât 5% din uh, potențialul de producere de energie electrică din surse alternative. E într-adevăr foarte important să um, îi ajutăm pe africani să Um, își um, irige terenurile agricole, dar și să aibă acces la comunicații, să aibă um, îngrijiri de sănătate uh, de calitate. Uh, într-adevăr, uh, problema spitalelor care după căderea serii nu mai au nici lumină, nici curent electric este foarte îngrijorătoare. Dar uh, aici apare de fapt și problema corupției în multe dintre aceste țări. Unele școli nu pot funcționa pentru că nu au uh, apă sau curent electric dar uh, nici nu se fac eforturi de către administrațiile locale pentru a pune la dispoziție aceste bunuri de primă necesitate. Și uh, până la urmă ajungem noi să facem aceste lucruri. Este uh, într-adevăr, trebuie să ne aducem cât putem contribuția. Maria Holbru care cuvântul acum. Da. Mulțumesc, Linda. Mulțumesc uh, mult pentru această prezentare de calitate. Cred că satele dumneavoastră inteligentă uh, arată cât se poate de clar uh, de ce are nevoie Africa, și anume de furnizare descentralizată de energie electrică. Antevorbitorii mei au spus tot ce putea să fie spus despre importanța energiei electrice în zonele rurale. Acest acces la energie este absolut esențial și trebuie să ne asigurăm că accesul este garantat. Parlamentul va promulga și o rezoluție pe tema aceasta. Avem deja proiectul uh, de rezoluție. Consider că textul deja existent este unul de calitate, de calitate. Dar dacă ne dorim într-adevăr această descentralizare, ea trebuie să fie menționată clar în uh, rezoluția noastră. Dacă vorbim doar, doar despre uh, energie electrică și acces uh, la energie electrică, poate că nu e suficient. Trebuie să spunem clar că vrem hidroenergie, energie electrică, energie solară, energie eoliană, etc. Trebuie să spunem uh, în ce proporții ne dorim ca aceste tipuri de energie electrică să fie, să fie uh, garantate. Trebuie de asemenea să spunem uh, cât se poate de clar că um, nereușitele trecutului nu trebuie să se mai repete în viitor. Um, amintesc că în 2006 Parlamentul European a creat un raport pe tema barajelor. Ei, uh, ceea ce se întâmpla în trecut uh, n-a fost încununat de succes. Pe, în trecut se punea accent pe scara mare, Uh, ne dăm seama că e important uh, accesul la nivel uh, local. De asemenea, trebuie să vorbim și despre echitate și despre aspectele sociale. Știm poveștile legate de țăranii care mor de foame în momentul de față pentru că terenurile lor au fost distruse prin folosirea unor chimicale care nu erau uh, absolut deloc uh, durabile. Deci, uh, Tocmai de aceea trebuie să vorbim și despre caracterul durabil al genului acestuia de furnizare a energiei electrice. De asemenea, trebuie să vorbim despre problemele de mediu cauzate de folosirea cărbunelui în momentul de față în Africa Trebuie să vorbim despre toate uh, lucrurile acestea, tocmai pentru a ne asigura că ce se va întâmpla în momentul, uh, uh, ce se va întâmpla de acum în, înainte va fi altfel decât în trecut. Am niște probleme legate de finanțarea mixtă. Ce se întâmplă în cazul finanțării fix, mixte? Dacă există investitori, e clar că profitul este un obiectiv. Uh, și uh, profitul nu merge neapărat mână în mână cu micile proiecte. Uh, dacă profitul reprezintă în continuare un criteriu esențial, atunci uh, toat, tot mesajul dumneavoastră de astăzi s-ar fi dus pe apa sâmbetei. Tocmai de aceea trebuie să adaptăm textul rezoluției noastre pentru a avea un acces uh, universal la energie, e clar că trebuie să mergem spre proiecte mai mici, despre soluții descentralizate, independente și nu trebuie în niciun fel, nici direct, nici indirect, să promovăm în vreun fel uh, energia nucleară. Dacă spunem toate lucrurile acestea în rezoluția noastră, atunci cred că avem o bună bază de plecare pentru toate uh, acțiunile noastre de viitor. European Commission here. Avem și un reprezentant din partea Comisiei Europene, pe domnul Felice Zacheo. Multe întrebări, se pune accentul mult pe micro-întreprinderi. Ce face Comisia? Și apoi am și o întrebare. Știu că sprijiniți prin DG Climă un fel de rețea a orașelor implicate în domeniul energetic, dar există o astfel de rețea și pentru sate? Vă mulțumesc, doamnă președinte. A fost extrem de interesant să ascult, să urmăresc prezentarea. Cred că electricitatea este doar ultimul exemplu din uh, multele uh, acțiuni pe care le întreprinde uh, Comisia Europeană în acest domeniu, deci, uh, electrifi este una dintre um, prioritățile noastre pentru um, crearea de locuri de muncă um, durabile. Noi uh, ne-am luat angajamentul să sprijinim accesul universal la al populației până în 2030 și Comisia actuală îmi pune accesul pe energii regenerabile și pentru combaterea schimbărilor climatice. Și sub, uh, pe, în această direcție tocmai continuăm să facem aceste lucruri. În ceea ce privește inițiativele necesare pentru, a, pentru sate și acele situații în care trebuie alimentarea să se facă în afara rețelei, uh, Importanța este faptul că țările partenere au uh, creat un uh, sau să creeze un mecanism și un mediu propice investițiilor, atât investițiilor de amploare cât și celor mici. Am făcut acest lucru pentru uzinele de amestec din 2007 până în 2015. Am avut o serie de proiecte, 112 uh, proiecte uh, finanțate, apoi anul acesta am lansat o, această inițiativă Electrifi uh, pentru a atrage micii investitori privați și am lansat uh, la începutul anului invitația de a se înscrie la acest proiect și am primit numai puțin de 190 de cereri și de proiecte pe care le vom analiza și poate sprijini pe viitor. Electrify este un succes nu doar pentru că este o inițiativă a Uniunii Europene, ci și pentru că a atras alți uh, parteneri, din, precum Statele Unite, care au uh, finanțat cu 10 milioane inițiativele proiectului dar trebuie să avem uh, uh, o reformă politică la toate nivelurile pentru a evita corupția și pentru ca mediul în general să fie propice. Noi aducem consultanță tehnică la nivel mondial și trimitem experți uh, pentru a ajuta guvernele, partenerii, pe cei care lucrează la fața locului pentru a ajuta în ceea ce privește politica, reforma politicilor, identificarea proiectelor și așa mai departe. Ce este însă și mai important este uh, proprietatea asupra politicilor. Spuneam la început că sunt 30 de țări uh, din care marea majoritate sunt în Africa subsahariană și am semnat cu 19 țări o declarație comună pentru um, cooperare sporită în domeniul energetic. Dorim să creăm uh, dorim ca guvernele acestor țări să fie în centrul atenției, pentru că fără reforme, fără politici, fără um, rolul pe care trebuie să-l joace guvernele, aceste inițiative nu vor putea fi duse la bun sfârșit. Și, în fine, salutăm uh, rolul um, societății civile. Am avut mai multe uh, oferte din partea proiecte, pentru proiecte ale uh, societății civile în domeniul electrificării Um, mai ales din țările um, în curs de dezvoltare și um, uh, sexul a fost important. Noi în Electrify am, uh, am creat tocmai un uh, sector care vizează inițiativele femeilor atunci când acestea au proiecte care au nevoie de finanțare cred că avem un, uh, o abordare completă, uh, mai ales date fiind uh, marile angajamente în ceea ce privește contracararea efectelor schimbărilor climatice luate la COP21. Mulțumesc Comisiei pentru această actualizare. Îi dau cuvântul lui Moli de Pre. Mulțumesc. În toate comentariile dumneavoastră sunt atât de lucruri interesante de care aș vrea să mă leg în răspunsul meu. Mi-aș dori să putem discuta în bilateral. Multe dintre observațiile dumneavoastră sunt uh, juste și trebuie să continuăm să ne concentrăm pe faptul că aceste comunități nu vor avea acces încă mult timp la rețea și acest acces depinde de ce se întâmplă în fiecare țară în parte. Uh, într-adevăr, trebuie pornit de la soluțiile descentralizate. Aș reveni, dacă îmi permiteți, asupra biogazului în multe comunități, multe comunități se bazează pe agricultură și biogazul reprezintă o, o modalitate de a utiliza în mod foarte bun deșeurile mm, uh, din agricultură. Deci, iată, există o abordare circulară. Și gând, să ne gândim și la comunitățile de pescari, în care um, oamenii au uh, evident uh, nevoie ca uh, peștii să continue să existe. Într-adevăr, trebuie să îi ajutăm să se ajute până la urmă și să mm, reușească să mm, capete banii meritați pe rodul muncilor. Vă mulțumesc foarte mult. Okay, um, thank you. I think you saw from the response of colleagues. Mulțumesc foarte mult. E clar că colegii din comisia noastră apreciază și salută activitatea dumneavoastră. Iată acum aveți uh, datele de contact dacă vă doriți uh, informații suplimentare, iată adresa. Mulțumesc încă o dată, Molly, pentru prezență și pentru această prezentare minunată. And we're now going to move to the... oh, sorry. Și Avem un proiect de rezoluție pentru depunerea amendamentelor. Data este 14 octombrie la ora prânzului. Grupurile ar putea conlucra în așa fel încât mesajele rezoluțiilor să fie mai clare, pentru că de multe ori ar trebui să avem 9-10 recomandări clare către comisie. Înainte de a trece la vot, trebuie să ne asigurăm că mesajul pentru comisie este unul foarte clar, scurt și la obiect. Mulțumesc, dragi colegi! Trecem acum la punctul 9 de pe ordinea de zi. it's like addictive. So you're you about the Okay, colleagues, we now move to item... Să trecem așadar, dragi colegi, la punctul 9. Însă, înainte de aceasta, permiteți-mi să vă spun că tocmai ce am verificat și nu avem decât uh, un vot mâine. Deci în loc să începem la ora 9, v-aș sugera să începem la 9 și jumătate. Dacă sunteți de acord, haideți să începem la 9 și jumătate. Aș uh, dori ca toată lumea să primească această informație, deci vot la 9 și jumătate și apoi la 10 ne alăturăm colegilor din AFET în cealaltă clădire. Deci, Începem lucrările mâine la 9 și jumătate. Aș dori să se, trans, să se transmite acest uh, mesaj uh, urgent către toate grupurile. De să fie toată lumea la curent. Și să reiasă clar din mesaj că este urgent, să nu cumva să vină la 9 degeaba. Bun, haideți să trecem la punctul 9. Um, observarea alegerilor în Zambia. Cecil Kiengen ar fi trebuit să ni se alăture, dar din păcate avionul său a întârziat. Uh, Cecil a fost uh, șefa observatorilor electorali. Jean Lambert, care a făcut parte din uh, delegația Parlamentului European, se află aici. Știu că aceste alegeri s-au desfășurat bine și uh, într-o atmosferă pașnică, dar din multe țări africane știm că democrația, din păcate, intră în regres, cum, se întâmplă, cum se întâmplă în Burundi. Deci, n-ar fi rău să auzim și vești bune din Zambia de data aceasta. Mulțumesc. Sper să ajungă și Cecil, pentru că ea ar trebui să răspundă la întrebările cele dificile. Eu am făcut parte din uh, uh echipa de observator mai mică a Parlamentului European. Am fost prezenți acolo doar patru zile. Uh, ce ne-a fost dat să auzim de la mulți uh, de pe teren este mm, că existau preocupări uh, în privința faptului că la ultimele alegeri um, uh, de fapt uh, se spunea că um, se așteptau ca aceste alegeri să prezinte un fel de regres față de alegerile trecute. În Zambia până acum lucrurile s-au întâmplat destul de bine într-o atmosferă pașnică. Comisia Electorală a suspendat uh, campania în uh, două circumscripții. Mă rog, nouă ni s-a părut că a fost o măsură electorală un pic uh, disproporționată vis-a-vis -vis de evenimente. Um, oricum ce s-a întâmplat în cele două circumscripții nu reprezintă mm, nici de cum în ochii populației zambiene niște uh, exemple, dar totuși poate un semnal de alarmă pentru viitor. Alegerile în alegerile prezidențiale uh, de fapt, s-au ținut alegerile prezidențiale, executive, la consiliile locale și un referendum în același timp. Referendum care nu a depășit pragul necesar pentru a fi validat. A fost uh, uh, boicotat de fapt de uh, de susținătorii partidului de opoziție, Partidul uh, Unit pentru Dezvoltare Națională, pentru alegerile prezidențiale scorul a fost destul de strâns. Deci uh, chiar dacă au fost nouă candidați la alegerile prezidențiale, lupta electorală a fost uh, foarte strânsă între două partide și cu puțin timp înainte de alegeri uh, um, s-a introdus uh, dispoziția ca um, majoritatea pentru a nu se intra într-un al doilea tur de scrutin, majoritatea să fie de 50% plus 1. Deci la centrele de votare s-a observat numărarea voturilor și pentru noi a reieșit foarte clar că rezultatele au fost foarte strânse candidatul uh, câștigător a, avut 50,35% din voturi. Ceilalți șapte candidați au, uh, și-au disputat uh, ceva între 7 mm, și 8%. Președintele ales este președintele Lungu. în ziua alegerilor lucrurile s-au, au fost destul de bine organizate. În Zambia, 20% din populație au acces la electricitate. Deci e vorba despre una dintre țările cu situația cea mai inegalitară din lume. S-au făcut sondaje Uh, în unele centre de votare, uh, votarea a continuat după căderea nopții la lumina lanternelor. Și deci s-au putut număra voturile la fața locului. Așa cum am spus și în uh, declarația de presă, am fost uh, impresionați de atmosfera pașnică în care s-au desfășurat aceste alegeri. Cetățenii au așteptat în uh, ordine și disciplină la rând să le vină rândul să voteze, au așteptat câteodată la cozi foarte lungi ceea ce cred că este o lecție pentru uh, noi din Europa Occidentală, care câteodată nu ne putem deplasa nici 200 de metri până la uh, secția de votare. Procedurile electorale au fost destul de lungi, uh, înregistrările s-au făcut destul de târziu, observatorii electorali au făcut parte din rândul partidelor politice și din partea societății civile. Deci uh, îți uh, prezentai uh, cartela, după care febril se căuta prin liste, apoi odată ce ți era găsit numele, primeai cele cinci buletine de vot și puteai intra în cabină să votezi da, cu proceduri mai bune lucrurile ar fi putut merge clar mai rapid. Uh, la unele secții de votare uh, oamenii au avut de așteptat uh, ore în șir până a putea să mm, introducă buletinul de vot în urnă. În unele circunstanțe, numărătoarea voturilor uh, a fost destul de dificilă, dar, în general, uh, alegerile s-au desfășurat bine în ziua alegerilor propriu-zisă. Uh, în zilele premergătoare s-au întâmplat câteva lucruri ne la locul lor. Iar uh, Cecil Kienge a um, subliniat totuși câteva probleme, în primul rând în ceea ce privește libertatea presei și îngrădirea acesteia, apoi în ceea ce privește imparțialitatea presei, uh, conform monitorizării echipei noastre, de observatori uh, electorali a reieșit foarte clar că presa nu a fost imparțială, uh, președintele ales a fost uh, sprijinit de mare parte din presă. S-a vorbit foarte puțin despre celelalte partide și ceilalți candidați. Unul dintre uh, ziarele uh, de opoziție, să spun așa, a fost închis uh, cu puțin timp înainte de alegeri din cauza că, așa zis, nu și-ar fi plătit impozitele. E clar, presa nu a fost uh, imparțială. Iar uh, publicitatea electorală e clar că nu este reglementată în mod serios în Zambia. Comisia um, freedom of media. Deci comisia, anunțurile Comisiei Electorale nu erau uh, neapărat clar distansate de publicitatea pentru diferiții candidați, deci mass media n-a fost uh, neapărat obiectivă. După aceea au existat uh, provincii în care s-a considerat că dacă președintele este prezent într-o anumită zi, atunci uh, manifestațiile opozanților nu pot avea loc concomitent. Uh, vorbeam despre uh, întregi provincii în care campania electorală, iată, a restului candidaților a fost impedimentată, vorbim despre regiuni mari, provincii de mari dimensiuni. Iată, acestea ar fi unele dintre aspectele pe care le-am constatat. Credem că Comisia Electorală a făcut o treabă bună. Regulile în Zambia s-au uh, schimbat însă între timp. Uh, membrii Comisiei Electorale pot fi acum demiși de către pre- <laughs> președinte, deci s-ar putea să existe probleme de obiectivitate pe viitor în activitățile Comisiei Electorale. Dar Până la urmă, iată, așa, a arătat, uh, așa au arătat lucrurile, rezultatul a fost uh, cel pe care îl cunoaștem cu toții. Acum uh, guvernul trebuie să încerce a coopera cu Parlamentul, trebuie să încerce a le permite tuturor eniilor să se exprime, tuturor coloraturilor politice de asemenea până în momentul de față s-a considerat că toate regulile cu privire la organizarea alegerilor, regulile uh, nou adoptate sunt uh, funcționale. Ei, iată, pe baza acestor reguli am avut această desfășurare a alegerilor în Zambia. Dacă cam atât uh, din partea mea. Mulțumim! Până la urmă ne-ai oferit uh, multe detalii despre ce s-a întâmplat în Zambia. Tocmai vorbeam despre accesul la energie electrică în uh, diferite zone izolate și nu ne-am gândit uh, neapărat la ce înseamnă pentru un proces de votare lipsa de acces la energia electrică. Deci, iată, accesul la energia electrică este un subiect care ar trebui să fie transformat într-unul cheie pe viitor. Uh, vorbeam despre sate și iată, satele sunt deosebit de importante și în genul acesta de context. Există colegi care doresc să adreseze întrebări. Nu, văd că nu. Avem uh, alături de noi reprezentanți ai SAE. Cred că Radek Col va interveni în numele SAE. Avem și un reprezentant al Comisiei, dar dăm cuvântul reprezentantului SAE. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, uh, stimați membrii, pentru atenția pe, pe care o a, acordați acestui subiect. Într-adevăr, în momentul de față suntem uh, în uh, proces de lucru asupra raportului uh, final al uh, misiunii noastre de observare a alegerilor. De asemenea, uh, observatorul șef sperăm că se va deplasa din nou în Zambia pentru a prezenta recomandările creionate în raportul final de către EU, EU-EOM recomandări uh, pentru actorii zambieni. vă deci aș vrea să vă spun că, într-adevăr, Comisia Electorală a dat dovadă de profesionalism. Aș vrea să vă spun de asemenea că, deși au existat anumite acuze de lipsă de obiectivitate din partea unor partide de, opozite, de opoziție, um, lucrurile s-au des desfășurat uh, relativ ordonat uh, în majoritatea circumscripțiilor. Totuși, uh, din punct de vedere administrativ, au existat probleme, în special la în cursul numărării voturilor au existat uh, probleme, au existat circumscripții în care observatorii străini nu au uh, avut dreptul de a asista la procedura de numărătoare a voturilor, în ciuda faptului că au cerut acces la aceste proceduri. În acest uh, context, uh, iată, ne dăm seama că îngrijorările legate de desfășurarea procedurii electorale au fost în oarecare măsură întemeiate. S-a vorbit uh, deja despre campanie. Într-adevăr, la nivel național, campania electorală a fost una de calitate dar în, uh, la nivel regional au existat probleme a existat și incidentul legat de decesul unuia dintre susținătorii care participa la o manifestație uh, o manifestație care a fost uh, mai apoi disipată de către poliție. Acest incident a dus la suspendarea campaniei electorale în Lusaka, dar și în alte zone. Considerăm că incidentul respectiv a dovedit uh, incapacitatea organelor polițienești uh, de a trata genul acesta de uh, situații într-o manieră non-violentă. Suspendarea de pe 22 august, în perioada post electorală, când apelul înaintat uh, la Curtea Constituțională pentru contestarea rezultatelor alegerilor, deci acest, uh, această suspendare care se referea de fapt la su, suspendarea drepturilor de emisie a trei uh, posturi de televiziune care nu erau uh, Uh, neapărat uh, pro-guvern și sus, uh, au mai fost suspendate de asemenea programele a două posturi de radio. Deci cele întâmplate la 22 august au ridicat semne de întrebare cu privire la libertatea expresiei, de exprimare. După aceea, The Post, singurul ziar al opoziției, s-a văzut în, în situația uh, de a-și pierde până la urmă sediu și, prin urmare, a întrerupe uh, tipărirea de, de, de, de ziare. Toate acestea au avut, bineînțeles, un impact negativ asupra fluxului de informații în momente cruciale ale procesului electoral. Also transpired quite clearly from the assessment of uh, our election. Din uh, evaluarea misiunii de observație, uh, Partidul de guvernământ uh, a beneficiat în mod necuvenit de poziția sa ca partid conducător și s-a observat că a fost încălcată legea și au fost folosite fonduri de stat, ceea ce nu a dus la un teren de egalitate. În urma anunțării rezultatelor, care, așa cum s-a spus, au fost uh, la mustață, 50,35% uh, în favoarea președintelui Lungu, cu foarte puțin uh, peste 50 plus 1%. Partidul de opoziție și candidatul său au uh, contestat rezultatele alegerilor pe 19 august. A cerut uh, Curții Constituționale să îl declare pe președintele ales ca nefiind ales în mod legal și, uh, președ, uh, și uh, alegerile prezidențiale să fie invalidate. Contestația a fost bazată pe argumentele legate uh, de restricțiile în ceea ce privește mișcarea și campania altor partide, o prezentare subiectivă în uh, mijloacele uh, de prezentare în masă, partidul uh, contestația partidului de opoziție a fost respinsă pe 5 septembrie fără o motivație și uh, Curtea a hotărât că nu are jurisdicție să uh, prelungească perioada uh, constituțională de uh, prelungire a uh, audierilor. Vă dau cuvântul. Mulțumesc. Doamna Kenge, uh, știu, avionul uh, a avut întârziere Uh, vreau să spun să vă uh, trageți sufletul pentru că Jean Lambert uh, și reprezentantul Serviciului de Acțiune Externă ne-a făcut deja prezentarea. Nu știu, vreți să adăugați ceva? Da, mulțumesc. O să vorbesc italiană. Mulțumesc că, mi-ați dat uh, ocazia să prezint uh, principalele rezultate ale misiunii de observare a alegerilor în Zambia. Această misiune a început la sfârșitul lunii iunie și a durat până la mijlocul uh, lunii septembrie. Am avut 120 uh, de participanți din 28 de state membre, inclusiv Norvegia. Uh, misiunea de observare se bazează pe principiile care guvernează uh, Alegerile au fost uh, o provocare pentru o țară așa cum este Zambia și asta pentru că au fost primele alegeri organizate sub noua Constituție și noua legea electorală. Numărul uh, secțiilor de votare a crescut în mod considerabil. Pentru prima oară în istoria sa, Comisia Electorală a trebuit să organizeze alegerile pe baza a cinci buletine diferite de vot. Pe în ziua alegerilor s-a asistat la numărarea voturilor din 520 de secții de votare. Rezultatul alegerilor s-a spus că este 97% pozitiv în 97% din secțiile de votare s-a încercat asigurarea integrității uh, voturilor și procesul de vot a fost transparent. Personalul care avea responsabilitatea monitorizării alegerilor uh, a fost în regulă, însă unii dintre cei de la uh, secțiile de votare nu au fost uh, Uh, în măsură să uh, constate uh, prezența cernelei pe degetele, pe amprentele votanților. La încheiere, rezultatul general a fost pozitiv. Au avut loc patru alegeri și un referendum cea de-a cincea alegere a fost de fapt un uh, referendum uh, constituțional. Aceasta a presupus eforturi logistice, conștientizarea populației. Au fost și niște puncte slabe în anumite etape. Comisia Electorală din uh, Zambia s-a comportat profesionist, chiar dacă a fost acuzată de subiectivism din partea partidelor de opoziții. Uh, de compoziție. Multe grupuri interesate au spus că au încredere în procesul electoral. Uh, Comisia Electorală a încercat să asigure transparența, dar un punct important este că acest lucru nu a fost uh, posibil ca observatorii internaționali sau naționali să uh, aibă acces la unele alegeri, elector, la unele acțiuni electorale pentru a îmbunătăți și mai mult încrederea în procesul electoral. Comisia Electorală a refuzat accesul observatorului, observatorilor uh, internațional la Centru pentru verificarea rezultatelor pe plan național. Și asta pentru că am cerut în mod formal să avem acces la acest centru în mai multe rânduri. Uh, Asta, după părerea mea, a fost o șansă ratată. Este necesar pentru a spori credibilitatea procesului electoral. Au fost făcute uh, declarații de Frontul Patriotic, PF, și de Partidul Național pentru Dezvoltare Națională, uh, care au uh, sporit tensiunea uh, în țară, în special în Lusaka. Au fost influențați și unii uh, candidați uh, independenți. Securitatea a fost în regulă în majoritatea provinciilor. Sursele de informare însă au avut multe limitări Uh, cei doi candidați nu au putut uh, să se adreseze uh, alegătorilor de peste tot. Partidul de guvernământ a avut întâietate, a beneficiat de timp mai mult de antenă în detrimentul celuilalt candidat. Uh, în timpul uh, campaniei am constatat că sunt uh, posibilități limitate ale partidului de opoziție um, să uh, fie prezent în presa scrisă. Um, televiziunea și radioul sunt de stat, acest lucru a avut un impact negativ asupra fluxului de informație în fazele cele mai delicate ale alegerilor. Cadrul juridic a fost o bază adecvată pentru desfășurarea alegerilor, dar uh, punerea în aplicare a Uh, legii de privind ordinea publică a limitat uh, libertatea de uh, adunare, ceea ce sigur a fost în detrimentul partidului de opoziție. Utilizarea surselor de stat în scopuri de campanie a avut loc, asta contravenind legii. Pe 15 august, Comisia Electorală din Zambia a anunțat uh, rezultatele finale la uh, declarat pe președintele Lungo ca președintele ales. Uh, cu 50 35% din voturi partidul de opoziție a primit 47,3% uh, din voturile valabile exprimate. Marja a fost uh, ceva de genul 150.000 de voturi. Uh, candidatul uh, partidului de opoziție a contestat rezultatele a, imediat după alegeri, a depus o contestație și a cerut uh, curții constituționale să invalideze alegerile pentru că acestea nu au fost în conformitate cu legea electorală. Curtea a respins pe 5 septembrie această contestație și partidul nu a putut fi audiat. S-a spus că ă, curtea nu are ă, competența ă, să extindă perioada de audiere peste 14 zile. Această perioadă expirase pe 2 septembrie. Majoritatea au spus că această perioadă de 14 zile trebuie să fie interpretată ca o posibilitate de a evita incertitudinea legătură cu alegerea sau nu a președintelui. Uh, o serie de judecători uh, au avut o altă părere, deci uh, hotărârea nu a fost luată în unanimitate. Uh, perioada de 14 zile a fost uh, consumată cu uh, întrebări preliminare, așa încât uh, cei care au depus contestația nu au putut să-și exercite dreptul de a beneficia de audiere corectă. Acest lucru a erodat uh, încrederea populației în mecanismul de contestație. Acestea sunt uh, aspectele cele mai importante din raportul meu. Am monitorizat uh, tot ce s-a putut monitoriza și vom ilustra acest lucru în recomandările noastre. Mulțumesc! Uh, sigur, asta uh, uh, completează informațiile pe care le-am auzit deja. Dacă doriți să puneți întrebări suplimentare, dacă nu, îi, mulțumim, îi mulțumim doamne Kenge că a venit aici în ciuda întârzierii avionului. Vom vorbi în continuare despre sprijinul pentru Zambia Uh, acum nu ne mai ducem doar să observăm alegerile, ci încercăm să și urmărim ce se întâmplă și să întărim democrațiile din aceste țări. Uh, la 9.30 avem vot mâine și la 10 mergem la 2Q2 uh, la Comisia AFET. Nu vă uitați cartela de vot. Vă reamintesc că colegi, la 6.30 astăzi mergem la etajul 2, deci sub uh, etajul uh, cu hemiciclul o uh, expoziție uh, pastoralismul în uh, Africa. Colegii care doresc să vadă această expoziție foto pot să uh, meargă să o vadă. Începe la 6.30. Mulțumesc, ne revedem mâine la 9.30. Thank you.